Dear colleagues, welcome to the Budgets Committee. Dragi colegi, bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Bugete. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt obiecții, aceasta este adoptată. Al doilea punct, comunicări ale președinției. Aș dori să vă comunic că în urma procedurilor înscris, coordonatorii au decis să ne ocupăm de un raport privind măsurile de urgență în contextul uh, Brexitului, regulament al Consiliului privind măsurile, măsurile de implementare și finanțare a bugetului Uniunii Europene 2019 în legătură cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Raportorul pe acest subiect va fi președintele Comisiei, domnul Artui. În al doilea rând, coordonatorii au decis să redacteze un aviz sub forma unei scrisori adresate Comisiei Regii pentru raportul privind resursele dedicate inițiativei uh, de a combate șumajul în rândul tinerilor. Cam atât la capitolul comunicări. Aprobarea proceselor verbale din 20, a uh, reuniunii din 23 ianuarie, dacă nu sunt uh, obiecții, procesele verbale sunt adoptate și putem trece acum direct la voturi. În primul rând, avem bugetul 2019, secțiunea 3, comisie, însă ținând seama că nu există nicio cerere de transfer sau nu am primit niciuna, mergem mai departe. Punctul 5, bugetul 2019, alte secțiuni. Aici, raportor este domnul Rubic, care îi dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult și voi continua în limba germană. La celelalte secțiuni există două cereri de transfer, o cerere din partea curții CJUE, care își uh, își dorește 262.000 de euro la linia bugetară 1040, de la linia bugetară 2027, cheltuieli pentru arhive, bibliotecă și digitalizare. Cred că această cerere este întemeiată, nu este o sumă prea mare. Al doilea, a doua cerere de transfer este de la Comitetul Regiunilor, care își dorește să transfere 200.000 de euro de la linia bugetară 246 de la linia bugetară 2200 cheltuieli cu salariile mi se pare o, din nou, o idee foarte bună. Comitetul Regiunilor, mai ales acum înaintea alegerilor uh, europene, are un rol important în apărarea instituțiilor democratice europene. Drept urmare, v-aș ruga să votăm pentru aprobarea acestor cereri de transfer. Mulțumesc, domnule Rubiș. Dorește cineva să ia cuvântul raportorului în din partea și de doamna Gatia Zaval, e prezentă? Nu, nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul? Ținând seama că nu au fost exprimate obiecții, aceste cereri de transfer sunt aprobate. Punctul 6. Politica imobiliară. Nici aici nu, nu avem vreo cerere. Punctul 7. Acum, politica legată de clădiri. Nu am primit nici o informație nouă. Doamna Holmeier nu este prezentă. Și putem trece mai departe la punctul 8, orientări pentru bugetul 2020, secțiunea 3. Au fost depuse 114 amendamente în legătură cu proiectul de orientări uh, pentru bugetul 2020. Raportoarea este doamna Holmeier, însă țin seama de faptul că nu este prezentă. Va fi înlocuită de domnul Rubiș, vă rog. Vă mulțumesc și voi continua din nou în limba germană. Doamna Holmeier își cere scuze pentru că nu poate fi prezentă astăzi mi-a prezentat însă în detaliu uh, activitatea care mm, se uh, referă la redactarea unor amendamente de compromis. După cum a spus deja președintele, au fost depuse 114 amendamente în domeniul cercetării, inovării, uh, protejării mediului înconjurător, apărare, digitalizare, dar și securitate și agențiile de resort. Obiectivul este ca în anul 2020 să avem o, să creăm o punte înspre noul cadru financiar multianual. Știm cu toții că se desfășoară deja ne- aceste negocieri care ar trebui să transforme în realitate viziunile pe termen lung ale Uniunii Europene. Însă bugetul pe anul 2020 este baza, punctul de plecare pentru fi viitorul cadru financiar multianual și în acest context este unul deosebit de important. Și strategia propusă de doamna Holmeier își dorește folosirea uh, în totalitate a flexibilității din cadrul financiar multianual și folosirea la maxim a posibilităților bugetare. Și acum o să mă refer mai în detaliu la punctul cercetare și inovare. Ne dorim să întărim finanțarea uh, programului Orizont 2020. A fost o poziție pe care am uh, apărat-o în ultimii 5 ani, mai ales când vine vorba de finanțarea uh, tehnologiilor cheie. Pentru doamna Holmeier, de exemplu, domeniul aerospațial este foarte important, dar și sănătatea, transportul, mediul conjurător, agricultura sunt domenii care vor avea un rol deosebit de important pentru viitorul nostru și ne dorim un nou compromis care să reflecte importanța domeniului uh, digital, care va fi deosebit de important pentru susținerea economiei pe viitor în Europa. Este un, de asemenea, va trebui să-i sprijinim mai mult pe cetățeni în activitățile de pregătire uh, pentru, de a obține aptitudinea necesară pentru mediul digital. Uh, există o relevanță în domeniul digital și pentru domeniul apărării, Europa ar trebui să devină mai independentă și să poată să își sprijină o, să sprijină o proprie strategie în acest domeniu. Pot trece acum la domeniul securității, protecția frontierelor externe, dar și securitatea internă sunt, sunt importante. Trebuie să ne îndepărtăm de controlele la frontierele interne și să ajungem la o protecție optimă a frontierelor externe și în acest domeniu al uh, securității, justiție, migrație, azil, agențiile de resort din acest domeniu trebuie să dispună de resursele financiare și de pers- personalul necesar. Aici nu suntem foarte flexibili, nu punem la dispoziție prea multe uh, fonduri financiare. Știm că bugetul uh, european în ultimii 10 ani a s-a redus de la 1,2% din PIB la 0,9% din PIB. Uh, drept, drept urmare, devin tot mai importante activitățile de coordonare între toate aceste agenții. Dorim să ne asigurăm că securitatea cibernetică funcționează, că suntem bine protejați împotriva unor atacuri uh, cibernetice, uh, care putem face față și uh, diseminării unor știri false și mai ales atacurile declanșate din afara Uniunii Europene ne preocupă foarte mult, mai ales acum înaintea alegerilor europene și cu ocazia campaniei electorale. În Parlamentul European, pe, pe acest punct, există un consens larg în sensul întăririi cooperării europene în uh, domeniul industriei apărării, pentru că, desigur, există o plus valoare adusă de această co- uh, cooperare pentru cetățenii noștri și costul non-europei ar fi prea mare, mai ales pentru păturile sociale mai vulnerabile. În acest context avem nevoie de mai multă solidaritate în Europa pentru bugetul de anul, pentru anul 2019 am demonstrat, de exemplu, că programul Erasmus Plus este extrem de important pentru noi. Studenții și elevii uh, trebuie să participe mai mult la acest, uh, la acest program. Președintele nostru, John Artui, s-a angajat foarte, uh, foarte mult pentru promovarea pro, uh, programului dedicat tineretului, IOSEU. Uh, care se bucură de o finanțare suplimentară de 350 de milioane de euro, programul Erasmus Plus de 250 de, mil- 250 de milioane de euro, 250 de milioane în plus la cercetare, deci aproximativ un miliard de euro în plus mulțumită eforturilor Parlamentului European, ceea ce cred că ar permite un transfer uh, Uh, lipsit de probleme înspre Fondul Social European Plus în uh, noul cadru financiar multianual. Există un consens și când vine vorba de găsirea unor soluții durabile pentru gestionarea fenomenului uh, migrației, să sprijinim statele de origine a Uh, migrației în contextul parteneriatelor pe care le avem cu statele de pe continentul african. Obiectivele de dezvoltare durabilă sunt extrem de importante. Să nu uităm că al doilea obiectiv de dezvoltare durabilă se referă la garantarea, la securitatea uh, alimentară, numărul 6 se referă la uh, securitatea surselor de apă curată și următorul obiectiv de dezvoltare durabilă cu numărul 7 se referă la garantarea electricității și accesului la electricitate și cred că am putea investi, de exemplu, în Africa în, uh, în uh, electricitatea solară. Trebuie să luptăm și împotriva schimbărilor climatice, trebuie să ne preocupăm mai mult uh, aspectele care țin de protecția mediului conjurător. Uniunea Europeană ar trebui să devină un pionier în domeniul economiei circulare, de exemplu, și obiectivul de a deveni, și când vine vorba de obiectivul de a uh, avea o economie neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de, de, de carbon. Un obiectiv uh, important este și reindustrializarea uh, Europei. Astfel am putea crea locuri de muncă de calitate bine, bine plătite în Europa și în contextul discutării industriei 4.0, automatizării, roboticii, acestea sunt domenii în care putem crea noi locuri de muncă bine plătite. Consider că este vorba de un adevărat program de uh, crearea unor locuri de muncă, program care poate fi uh, finanțat și de către bugetul european. Și în contextul uh, bugetului 2020, o linie bugetară pe care am, am apărat-o în anul 2019 trebuie păstrată. Mijloacele uh, pot să, treb, trebuie să poată fi transferate de la un an la altul dacă acest lucru este uh, necesar. Dorim să fim informați cu dezangajarea unor uh, mijloace financiare și nu ne dorim ca statele membre să impună condiții suplimentare pentru această posibilitate. posibilitate. Și anul 2020 cred că va fi un an foarte important pentru a vedea cât de coerent va fi până la urmă viitorul cadru financiar multianual. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Rubiș. Doamna Moran, numele Eșidă. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Așa cum ne-a reamintit domnul Rubic și uh, după ce am făcut un schimb de păreri cu doamna Holmeier, pot să vă confirm uh, că toate amendamentele depuse oglindesc uh, o convergență despre care a vrut și domnul Rubic o convergență a punctelor de vedere în ceea ce privește nevoile de bază. Bineînțeles, e nevoie ca bugetul pe 2020 să facă o punte cu următorul cadru financiar multianual. Um, Acesta este un angajament pe care l-am asumat împreună. Trebuie în egală măsură ca acest buget, bugetul actual al CFM să deci acest ultim buget al CFM-ului să aibă capacitatea de a anticipa soluții pentru a evita o nouă criză a plăților care a, avut deja loc la final de programare de executare bugetară, un lucru care s-a întâmplat deja, deci și cum ne-a amintit și domnul Rubic, Parlamentul nostru trebuie să poată confirma un buget uh, ambițios care uh, să înrădăcineze un uh, efort susținut uh, tranziției ecologice, ocupării forței de muncă, chestiunilor uh, climatice și așa mai departe, uh, aspectul digital, etc. și accentul pus pe uh, Um, tineret uh, prin diverse programe, printre care și Erasmus, bineînțeles, care în 2018 au fost elemente foarte importante în ceea ce privește acordul privind bugetul pe 2019. Trebuie să susținem o creștere durabilă și obiective de mediu sunt extrem de importante. Există și obiective economice și sociale pe care le putem constata la ora actuală și asta pentru a avea o societate bazată pe incluziune cât mai mult cu putință. Avem câteva elemente care trebuie reamintite, care fac parte din dezbaterea noastră constructivă, după părerea mea. Este vorba despre uh, utilizarea tuturor posibilităților și instrumentelor de flexibilitate despre care a vorbit domnul Rubic, oferite de CFM și regulamentul financiar actual pentru a finanța un buget uh, puternic. Aici se face referire la articolul 15.3 al regulamentului financiar despre care ați vorbit și voi, dragi colegi. Al doilea punct se referă la folosirea pe de-a întregul a tuturor a instrumentarului din CFM pentru a compensa CFM-ul în ceea ce privește obiectivele sale de dezvoltare durabilă, precum și, uh, obiective stabilite de ONU, precum și combaterea schimbărilor climatice, uh, încălzirii climatice, rezultatul confer- rezultatele conferinței la Paris fiind foarte importante. Și al treilea aspect reprezintă un lucru care e foarte important pentru mine, o diferențiere între aspectele de securitate și de migrație, pentru a nu se pune toate lucrurile în același borcan. O consolidare a frontierilor externe este extrem de necesară, bineînțeles prin consolidarea bugetului Europol și Frontex. Uh, deci este imperios acest lucru. În același timp, uh, importantă este libera circulație în Uniunea Europeană. Acesta este piatra unghiulară a procesului de integrare și, bineînțeles, discursul aici trebuie să fie echilibrat și iarăși să nu se pună toate lucrurile la un loc. Și, în final, domnul Rubic a vorbit despre acest lucru, este vorba despre consolidarea sau menținerea sumelor pe 2019 privind inițiativa ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Acest lucru este foarte important pentru 2020. Președintele Comisiei s-a implicat foarte mult, dar nu numai, și noi ne-am implicat în cadrul negocierilor. Acesta este un aspect foarte important. S-au făcut unele reproșuri privind acest subiect, fiindcă lucrurile au întârziat în unele state membre, dar consumul uh, la ora actuală este uh, corect și cred că trebuie să sprijinim din nou uh, acest pachet financiar pentru sprijinirea tinerilor și să um, evităm o situație în care în statele membre finanțarea națională este înlocuită de finanțarea europeană, bineînțeles, trebuie să evităm acest lucru și o facem, suntem foarte conștienți de acest lucru. Vă reamintesc aceste patru aspecte și vreau să vă spun că schimburile care au avut loc înainte de depunerea amendamentelor au fost extrem de constructive și sper că acest uh, raport privind bugetul pe 2020 uh, va putea înregistra progres cum trebuie. Mulțumesc. Um, I don't see anyone for ECR. De la ECR văd că nu este nimeni. Alde. Domnule Dupre, vreți să luați cuvântul? domnului Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aveam intenția să iau cuvântul, dar uh, raportul din umbră de la ALDE, Nils Torvalds, uh, nu poate fi prezent și m-a rugat să citesc uh, comentariile. În primul rând, își dorește să mulțumesc doamnei Holmar și eu mă arătur acestor mulțumiri pentru activitatea derulată și pentru cooperarea extraordinară de care a dat dovadă cu raportorii din umbră în ceea ce privește întocmirea orientărilor pentru bugetul 2020. Prietenul Torvalds consideră că compromisurile acceptate de doamna Holmeier reprezintă un punct de plecare foarte bun pentru negocierile care vor avea loc mai târziu cu Consiliul. El uh, insistă asupra faptului, și sunt de acord cu el, că e nevoie să se consolideze acțiunea, acțiunile de combatere a încălzirii climatice. Am exprimat uh, deja acest lucru și în bugetul pe 2019, așa nume, că bugetul Uniunii Europene nu respecta angajamentele pe care ni le asumaserăm în ceea ce privește durata CFM 2014-2020 de a consacra 20% din credite combaterii încălzirii climatice și uh, protejării mediului înconjurător. Pentru anul 2020, propunerea de Propunerea Comisiei respectă acest procent de 20%, dar dacă ne uităm la perioada în totalitatea sa, nu ajungem la 20%, domnule președinte. Deci cred că ar trebui să facem uh, un adevărat efort pentru, la bugetul 2020 pentru a atinge aceste obiective. În, uh, la grupul ALDE apreciem faptul că se pune accent pe cercetare și inovare, precum și pe de- dezvoltarea IMM-urilor. Și considerăm, iar în acest sens am depus și câteva amendamente, că este important să se consolideze solidaritatea între statele membre în ceea ce privește azilul că trebuie să se aloce fonduri în acest sens pentru a combate cauzele migrației, care afectează continentul european. Trebuie să se majoreze resursele pentru controlul frontierelor și să se îmbunătățească cooperarea în domeniul apărării, apărării și trebuie să se combată criminalitatea cibernetică. Domnul Torvalds consideră că trebuie să se acorde mai multă importanță combaterii uh, știrilor false tentativa strategică de dezinformare care are deja loc acum în prag electoral și care nu se va opri acolo, va continua și după alegeri și aș dori să vă spun ceva uh, anecdotic. Uh, Putin, conform uh, informațiilor care circulă, e foarte interesat de activitatea noastră. Conform informațiilor de pe rețelele sociale acestea, arată că Elisabeta Pescova, uh, fica sa, fica fica purtătorului său de cuvânt este stagiară aici în Parlamentul European. Nu știu dacă uh, ne ajută la ceva sau este doar ceva ce a trebuit să ne amuze, dar voiam să menționez acest lucru în finalul intervenției mele. Just want to uh, maybe make a note. Voiam să vă spun că nu prea că nu e prezentă la reuni, nici puțin la reuniunea asta. Din partea verzilor, domnul Sole. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mai am uh, nimic de adăugat la ce, față de ce am uh, discutat la primul schimb de păreri privind orientările. În grupul, uh, grupul meu a înaintat șase amendamente privind uh, în primul rând, nevoia de a construi, de a clădi un mediu durabil, de a lua măsuri către decarbonizarea economiei noastre în conformitate cu rezultatele acordului de la Paris. Așa cum a spus și domnul Depre, știm că nu suntem la înălțimea acestor obiective, că au rămas în urmă la sfârșitul perioade de CFM uh, vom fi ratat aceste obiective, deci trebuie să majorăm bugetul uh, pentru combaterea schimbărilor climatice și trebuie să consolidăm uh, și includerea schimbărilor, aspectelor climatice în toate politicile, nu doar în politica de transport, energie și agricultură. Și asta este și um, Amendamentele noastre se îndreaptă în acest sens. Majoritatea îngrijorărilor pe care le împărtășim au fost deja menționate de ceilalți colegi și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare să colaborăm la pregătirea compromisurilor de către doamna raportor. Mulțumesc, de la GUE nu e nimeni. Mai dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Nu? Comisia? Please. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Comisiei, bineînțeles, salutăm acest, punct, acest schimb de păreri și, așa cum a devenit evident la reuniunea anterioară, și aici este clar că există convergență în ceea ce privește prioritățile bugetare pentru anul viitor, ceea ce ne bucură. Vreau să vă reamintesc că în ceea ce privește angajamentele, așa cum s-a uh, întâmplat și în anii anteriori, se prea poate ca și în anul 2020 să trebuiască să folosim uh, din plin mecanismele de flexibilitate pentru a finanța angajamentele, mai ales uh, în ceea ce privește migrația și securitatea, dar și uh, în ceea ce privește inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tineretului. Și vreau să vă reamintesc că datorită um, flexibilității suplimentare obținute de Parlament în negocierile anterioare, avem acum suficientă, suficientă flexibilitate pentru a finanța aceste nevoi suplimentare. Comisia um, ia notă în ceea ce privește plățile de importanța pe care o acordă Comisia dumneavoastră în, în proiectul de orientări în ceea ce privește un nivel adecvat de credite de plăți. Suntem uh, de acord cu dumneavoastră și uh, Pot să vă confirm că la proiectul de buget din această primăvară vom face o propunere corectă în acest sens. Iar în final, domnule președinte, Comisia așteaptă cu nerăbdare o dezbatere constructivă privind prioritățile pe bugetul prioritățile din uh, buget din 2020 și mai ales la trialogul din primăvară unde domnul comisar Oettinger va avea mai multe observații de spus și, bineînțeles, așteptăm cu nerăbdare colaborarea pe întregul parcurs al procedurii bugetare. Mulțumesc foarte mult pentru aceste remarce de încheiere. Vreau să dau cuvântul domnului Rubic. Da, doream să vă mulțumesc pentru exprimarea pozițiilor dumneavoastră, de care vom încerca să ținem cont cât mai mult în uh, momentul în care vom lucra la amendamentele de compromis respective. V-aș ruga să nu uităm de calendar, calendarul prevăzut, pentru că chestiunea Brexitului va avea un rol important până la urmă și va fi important până în ultimul moment să dăm dovadă de flexibilitate și noi aici în Parlamentul European pentru a nu fi depășiți prea ușor de realitate. Deci, când vine vorba de calendarul bugetar, acesta ar trebui să fie astfel stabilit, astfel încât înaintea alegerii noului uh, noi componențe a Parlamentului European să putem să votăm pregătirile necesare pentru viitorul uh, buget pe anul 2020 și vă mulțumesc pentru colaborare pe care am avut-o până acum și abia aștept să vedem cum vom colabora și în viitorul mandat. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnule Rubic. Și, uh, da, și în ceea ce privește calendarul privire că la Brexit vom vota pe 7 martie la comisie și apoi va ajunge în plenară în prima plenară din martie și apoi uh, în dialogurile tripartite pe marginea bugetului cu Comisia și Consiliul vor avea loc pe 20 martie. Cam asta este calendarul pentru bugetul, orientările bugetare pe 2020. Coming to item. Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. O discuție cu 5 DG-uri, schimb de păreri cu 5 DG-uri și dat fiind că nu cred că e prezent nimeni de la DG-uri, Sigur, uh, la trei jumătate era trecută ora pe ordinea de zi. Și mă întreb ce să facem până atunci, dacă vă las să plecați acum. Vă mai întoarceți? O să luăm o pauză, deci, un sfert de oră. Și uh, vă rog să reveniți la 3 și 20, să ne strângem din nou atunci vor veni și reprezentanții DG-urilor. Deci avem, facem o pauză de un sfert de oră.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

Reluăm discuțiile din reuniunea noastră cu punctul 9, estimarea ale veniturilor și cheltuielilor pentru anul bugetar 2020, secțiunea 1, Parlamentul European. Anul trecut am avut o experiență nemaipomenită și anume un schimb de opinii cu mai multe directorate. am discutat bugetul Parlamentului European și am hotărât să reluăm această discuție, să o transformăm chiar într-o tradiție și de această dată am invitat alături de noi cinci directorate și asta ne oferă o ocazie minunată să avem un schimb de opinii consistent cu reprezentanții acestor directorate DigiFin, DigiInlo, DigiSafe, TRAD, și link. Uh, the idea is... Ideea este ca fiecare directorat să facă, să aibă o intervenție de maxim 10 minute, după care dăm cuvântul colegilor, în special raportorilor din umbră, dar și alți deputați dacă doresc pot să intervină, precum și raportorul, care este domnul Manca, pentru acest exercițiu. Domnule Manca, aveți în primul rând cuvântul. Dumneavoastră să faceți o scurtă prestare introductivă. Ďakujem pekne, pán predseda, za... Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a interveni. Am avut o primă reuniune cu raportorii din umbră astăzi și din punctul meu de vedere, reuniunea a fost una foarte bună, pentru că în luna mai ne așteaptă alegerile parlamentare pentru Parlamentul European, ceea ce înseamnă că ne confruntăm cu oarecare presiune a timpului. Vineri vă pot prezenta raportul pentru comentarii și luni toată lumea poate primi un proiect de raport în limba engleză, astfel încât să pregătim amendamentele pentru că în 7 martie o să facem o prezentare a raportului în comisia noastră pentru buget și pe 13 martie avem termenul limită pentru amendamente. Teoretic, cel puțin, așa stau lucrurile și sperăm să reușim, astfel încât pe martie 25 să putem vota amendamentele și pe 27 28 martie în plenară să adoptăm raportul. Mă bucur că avem alături de noi directori generali din partea a 5 directorate, pentru că intervențiile lor vor fi o contribuție importantă la discuția noastră. Să le dăm cuvântul, după care revin și eu cu întrebări. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Manca. Primul directorat care mi apare mie pe listă este DigiFins. Reprezintă finanțele și este reprezentat de domnul Lidie Cleti. Aveți 10 minute. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului Manca pentru această inițiativă de a invita mai multe directorate generale să prezinte în detaliu care este bugetul lor pentru anul 2020. DigiFinance intervine în procesul uh, financiar al Parlamentului în două capacități. În primul rând, coordonatorul administrativ, responsabil cu pregătirea bugetului Parlamentului și coordonator delegat, responsabil cu gestionarea drepturilor sociale financiare ale deputaților și finanțarea grupurilor și partidelor politice, precum și a fundațiilor europene. Acesta este motivul pentru care v-aș prezenta să începem cu o V-aș propune să începem cu o procedur, prezentarea procedurii care duce la adoptarea bugetului provizoriu și, în linii mari, care este bugetul care s-a conturat. După care o să vă prezint și creditele specifice gestionate de DigiFins. Haideți să trecem la primul punct, procedura administrativă și politică ce prezintă procedura propriu-zisă, precum și cadrul de uh, muncă al uh, agențiilor ordonatoare de credite și rezultatul final. Procedura PEP, prezentată aici, durează între 4 și 5 luni, are o etapă administrativă, ce vedeți în albastru, și o etapă politică, în verde, pe care o cunoașteți foarte bine pentru că ține de competențele Parlamentului. Secvența tradițională a operațiunilor este următoarea. Începem cu o fază pregătitoare în luna noiembrie, cu instrucțiuni pentru ordonatori, analiza cererilor formulate de ordonatori, după care o audiere pe fiecare direcție generală și direcția noastră FINS. Urmează apoi o etapă de arbitraj a Secretariatului General. Secretarul General își finalizează apoi raportul în ceea ce privește prevederile. Și apoi faza politică cu prezentarea în birou, apoi în Comisia Buget, după care o etapă de conciliere, etapa în care ne găsim momentul de față, și apoi adoptarea conform uh, regulamentului Parlamentului, a proiectului de uh, raport, apoi a proiectului propriu-zis și apoi a estimărilor făcute în plenară. Și aș vrea să insist asupra două aspecte care sunt mai puțin cunoscute aici. Instrucțiunile către ordonator și rezultatul acestor audieri. Pentru pregătirea bugetului, în fiecare direcție generală, am atras atenția ordonatorilor asupra principalelor puncte ce decurg din orientările formulate în Parlament, de altfel, în rezoluții. Trebuie să existe niște estimări realiste și să se respecte principiul disciplinei bugetare și a bunei discipline financiare, așa cum se spune în regulamentul financiar credibilitatea Parlamentului European ca ramura autorității europene depinde de capacitatea de a gestiona propriile cheltuieli și de a face acest lucru și la nivel european. Pentru asta trebuie să se gestioneze bine evoluția bugetului, să se compenseze posibile noi cheltuieli prin economii realizate în altă parte. Încercăm să facem asta analizând fiecare linie bugetară pentru a vedea care sunt activitățile ce pot fi abandonate, care sunt proiectele terminate, care sunt activitățile ce se repetă și ce activități noi s-au extins sau care sunt activități absolut noi care trebuie să fie cifrate pe măsura voinței decidenților politici. Avem apoi o specificitate, uh, este un an post-electoral 2020, ceea ce înseamnă că se va relua ritmul normal al activității în Parlament, în special după ce se va forma și noua comisie. Și apoi avem și o prelungire a anumitor indemnități pentru finele mandatului, pentru că unele dintre ele pot să uh, acopere până la 24 de luni. Al doilea element pe care vreau să-l semnalez în această etapă de procedură administrativă este rezultatul audierilor. Poate fi o constatare interesantă, înainte de a avea o examinare atentă a raportorului dumneavoastră pe nivelul de credit pentru fiecare <laughs> linie bugetară și apoi în comisie, în momentul uh, adoptării acestui preproiect, Există o posibilă reducere a creditelor. Anul acesta, împreună cu digiurile în cauză, am redus cu 25,3 milioane cererile inițiale, deci o reducere a ratei de creștere de 1,20%. Asta în ceea ce privește descrierea procedurii, să vedem care sunt acum principalele linii ale preproiectului 2020 ce rezultă din această procedură. Aș vrea să vă prezint pe rând parametrii utilizați pentru evaluarea bugetului, evoluția plurianuală a bugetului, mai ales din perspectiva rubricii 5, care sunt marile mase bugetare ce reprezintă miza aici, apoi uh, cheltuielile obligatorii și cheltuielile ajustabile, Uh, și distribuirea între acestea sumelor. Asta se întâmplă destul de des. Colegii de la DigiTrack și DigiLink sunt și aici pentru a-și prezenta bugetul și avem, prin urmare, o perspectivă de ansamblu asupra cheltuielilor legate de multilingvi și apoi creditele gestionate de fiecare direcție generală. Parametrii utilizați pentru a pregăti un buget sunt un element esențial pentru evaluarea volumului creditelor. De ce trebuie să avem niște parametri? Trebuie să armonizăm pregătirea pentru toți ordonatorii, deci toți trebuie să aibă aceeași bază, trebuie să avem un volum rezonabil de activități politice și trebuie să, armonizăm, să ne armonizăm și cu celelalte instituții în ceea ce privește posibilele rate ale inflației ce se aplică nu vorbim despre niște ratele inflației stabilite aleatoriu, ci pentru fiecare categorie de cheltuieli trebuie să aplicăm un indice de inflație caracteristic și, în mare, avem cheltuieli ale deputaților, cheltuieli cu personalul, care sunt uh, introduse în această metodă salarială și rezultatul este un factor absolut specific, după care avem și ratele inflației care țin mai degrabă de evoluția contractelor în curs. Și acolo e important să alegem o rată a inflației ce ține de locul unde contractul este implementat, adică Bruxelles, Luxemburg, în Franța sau în birourile de informații. Sunt elemente pe care le regăsiți în acest tabel. Activitatea parlamentară e importantă, volumul cesiunilor parlamentare, pentru că există cheltuieli de deplasare, de călătorie, care sunt legate absolut de sesiunile, tipul de sesiuni din Parlament, ordinare, extraordinare, plenare. Există o serie de activități inclusiv săptămâni cu activități externe și toate acestea sunt avute în vedere, ceea ce e logic, pentru că uneori e vorba de reuniuni la centru și alteori e vorba de cheltuieli ce țin de deplasarea în delegații. Cum a evoluat bugetul în ultimii ani? Cifrele esențiale au fost prezentate deja de secretarul general, v-a prezentat uh, PEP-ul cu câteva zile în urmă. Aceste cifre uh, sunt acum analizate din perspectiva ultimilor 5 ani. Vedeți că ajungem la un total ușor peste 2 milioane, de 2 milioane 7, de 78 de milioane. Rata de creștere este de 3,58% în momentul de față și este un nivel redus istoric în ceea ce privește utilizarea rubricii 5 cu 18,38% din 5 cheltuielile administrative ale Uniunii și această rubrică va crește cu 4,34% între anul acesta și anul viitor. Înainte de anul 2015, în mod tradițional, Parlamentul a folosit 20% din rubrica 5 timp de peste 20 de ani. Ar putea fi interesant să vedem care sunt și principalele mase bugetare în ceea ce privește Parlamentul. 70% din cheltuieli se concentrează în trei sectoare, în primul rând, personalul statutar cu 35%, 78 de milioane, după care cheltuieli legate de deputați, 20%, 431 de milioane și al treilea factor de cost, clădirile cu 13% și 259 de milioane în total. Și avem și un mare sector reprezentat de alte cheltuieli, agenții contractuali și uh, servicii lingvistice externe cu 8 31% în total, tot ceea ce ține de IT și comunicare, 37%, grupurile politice și fundațiile, fundațiile europene, 6% cu 28 de milioane, cheltuielile ce țin de politica TIC, 5% și cheltuieli administrative, cheltuieli de reuniuni și alte cheltuieli legate de personal. E important să reținem că avem 70% ca tranșă alocată principalelor trei sectoare, pentru care avem de-a lungul anilor o stabilitate relativă cu o reducere, aș spune, și la nivelul personalului statutar, legată cu reducerea de 5% a locurilor de muncă din ultimii ani și reducerea nivelului clădirilor, dat fiindcă suntem proprietar treptat, treptat, deținem aproape toate clădirile în care activăm. O altă abordare interesantă este să vedem partea de cheltuieli obligatorii și cele care pot fi ajustate, adoptate. Vedeți că există cheltuieli legate de obligații statutare, adică deputații, personalul, grupurile politice, 1 miliard 500 de milioane, adică 73% din totalul cheltuielilor, după deci acestea sunt niște cheltuieli fixe, stabile. Vorbim despre cheltuieli statutare și apoi există cheltuieli administrative contractuale, chiriile, cheltuielile din contractele plurianuale de întreținere, de curățenie și așa mai departe, toate contractele IT pe termen lung, unde de asemenea există reevaluare anuale, prevăzute de altfel în contract, aceste două elemente reprezintă 294 de milioane și există și alte cheltuieli și investiții care ar putea să ajungă mai ușor în categoria ajustabile, pentru că nici nu există reguli stricte, nu sunt prevăzute nici în statut, dar vedeți că în total aproape 85% din cheltuieli sunt relativ obligatorii și, din păcate, aici nu există o marjă de manevră prea mare, cel puțin nu exista la început. Cum am spus, ați invitat direcțiile generale Link și Trad și va fi interesant să avem o perspectivă globală asupra cheltuielilor legate de multilingvism. E o idee bună. Vedeți că există cheltuieli cu personalul, atât în direcția TRAD, logistică și link, 171 de milioane pentru una și 88 de miliard, milioane pentru alta și avem și partea externalizată care reprezintă 8 milioane traduceri și 48 de milioane pentru interpretare externă și câteva costuri suplimentare de Uh, gestionare și avem 489 de milioane totalul ca costuri pentru multilingvism și administrație și la aceste cheltuieli directe se adaugă o serie de cheltuieli indirecte ce se reprezintă 28 de milioane. Deci în total 467 de milioane multilingvismul reprezintă perlu Parlament, adică 23% din cheltuielile Parlamentului. Nu e ceva banal dacă e să ne uităm la cheltuielile dintre un Parlament Național și Parlamentul European. În Parlamentele Naționale acest element al multilingvismului nu există. Deci 467 de milioane țin de multilingvism, să nu uităm. Euh, de crédits euh, dans les différentes directions générales. Euh, ce n'est pas une surprise de voir. Nu ne surprinde faptul că în ceea ce privește principala masă bugetară pe care am prezentat-o mai devreme. Regăsim DGPERS, Direcția Generală Ordonatoare cea mai importantă, urmată de DG Finanțe, în ceea ce privește cheltuielile legate de deputați, după care DG INLO și, într-o mai mică măsură, fiecare dintre DG-urile uh, răspunzătoare pentru sectorul său de, sectoarele sale de activitate. Iată, deci, care sunt uh, linile mari ale proiectului de buget 2020. Uh, Acum vreau să vă vorbesc despre uh, creditele gestionate de noi în ceea ce privește cheltuielile deputaților și apoi cheltuielile legate de grupuri, partide, partide și fundații europene. În ceea ce privește cheltuielile legate de deputați, asistenții parlamentari reprezintă cea mai mare cheltuială, 209 milioane de euro, care depășește cu mult uh, salariile deputaților, 77 uh, de milioane și cheltuielile de călătorie, 74 de milioane în, în 2020. Este interesant că dat uh, în funcție de locul de ori, dat fiind uh, locul de origine și caracterul de uh, centralizat a deputaților, totalitatea cheltuielor de deplasare au aproape același nivel ca salariile. Apoi avem cheltuielile generale, 39 de milioane de euro, pensiile, indemnizațiile tranzitorii, care au fost mai ridicate în 2019, fiindcă uh, uh, vor, fi, uh, vor primi mai mulți deputați indemnizații uh, de final de mandat pentru că se termină mandatul și care vor fi mai scăzute în 2020. Acum asta, asta au fost cheltuielile legate de deputați, iar în final avem aici uh, o repartizare a cheltuielor privind uh, partidele și fundațiile europene și grupurile politice. Uh, Aici uh, avem creditele vărsate direct grupurile și, partidele, și partidelor, uh, care reprezintă 65 de milioane de euro, iar finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice reprezintă 63 de milioane, deci uh, aceeași, același nivel aproape. Și la grupurile politice trebuie să se adauge aici și personalul grupurilor politice, care s-a acoperit de bugetul Parlamentului uh, European uh, și suma aici este de 136 de milioane. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup, monsieur Clessy. Mulțumesc, domnule Clesi. Rog acum uh, raportorii din umbră să adreseze întrebări dacă există, da, începând cu domnul Manca, raportorul, dacă aveți întrebări. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Klety. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului director general Clethi pentru prezentarea activității dificile a directoratului general pe care îl conduce. Mm, cred că întrebările mele ar trebui să le adresez mai degrabă colegii dumneavoastră, doamna Linus. Însă, poate există o întrebare comună tuturor uh, directoratelor generale. Cred că din timp în timp, odată la câțiva ani, trebuie să examinăm, să vedem care este cooperarea dintre diferitele instituții. Și cred că din timp în timp uh, putem uh, identifica câteva puncte pe marginea cărora colaborarea poate fi bunătățită și mai mult, cum ar fi serviciile de securitate, serviciile IT, serviciile uh, lingvistice, serviciile de șoferit și așa mai departe. În cadrul uh, biroului uh, am adresat această întrebare și secretar, secretarului general și există unele rezerve legate de securitate, dar cred că cooperarea între instituții ar putea fi îmbunătățită și mai mult pentru a partaja capacitățile existente deja, ceea ce ne-ar permite să facem câteva economii. Deci este o întrebare adresată dumneavoastră și colegilor uh, pre, dumneavoastră prezenți, dacă considerați că există uh, potențialul unor economisiri printr-o asemenea cooperare extinsă. O altă întrebare. Astăzi am discutat cu raportorii din umbră și am văzut că în Parlamentul European există această procedură de explicare a voturilor, ocazie cu care eurodeputații explică motivele uh, pentru care au votat într-un fel sau altul, ceea ce se transformă într-o uh, Uh, autoprezentare pentru că fiecare dintre colegii noștri ia cuvântul în propria limbă și profită de această ocazie pentru a se prezenta puțin. Și s-a pus și întrebarea cât costă, dacă am putea cuantifica costurile acestei proceduri. Și împreună cu domnul Rubiș discutam și posibilitatea renunțării la această procedură, explicațiile de vot pentru că fiecare eurodeputat ar putea să își explice modul în care a votat uh, într-un alt context. Aș avea și eu o propunere personală, care este una totuși uh, limitată. Dacă am renunța la serviciile de interpretare, oare ce s-ar întâmpla? poate persoana, colegul care prezidează ședința nu ar înțelege uh, intervențiile colegilor uh, explicațiile. Mă întreb în acest context dacă am putea ști care sunt costurile acestui, acestei proceduri pentru a înțelege dacă eliminarea ei ar duce la economisiri sau nu. Și apoi, un alt aspect. În urmă cu câțiva ani, îmi aduc aminte că erau uh, adresate o sumedenie de întrebări uh, înscris Comisia Europeană, cam în urmă cu 3-4 ani și am adoptat câteva măsuri care au dus la reducerea cu 70% a numărului uh, acestor întrebări. 9000 mai puțin de 9000 de asemenea întrebări au fost adresate, ceea ce au fost milioane și milioane de euro economisiți. Uh, și Aș dori să știu care au fost cons- uh, consecințele uh, reducerii numărului uh, acestor întrebări, cei care se ocupau de redactarea lor, de traducerea lor, ce fac acum. Există, am, am înțeles că există categorii diferite de cheltuieli, unele au un caracter uh, permanent și aș, aș, aș dori să știu dacă economiile făcute la o anumită categorie se reflectă în alte categorii din buget. Președintele, mulțumesc domnule Manco, îmi pare rău, dar trebuie să clarific ceva inițial avusesem intenția să dăm cuvântul uh, reprezentanților celor directorate generale pentru a ne prezenta fiecare propriul uh, resort și apoi să adresăm întrebări fiecărui directorat general în parte. Dumneavoastră sunteți rap- uh, raportor, vă revine ultimul cuvânt și dacă nu aveți nimic împotrivă, aș propune să revenim la această ordine pe care o propusesem inițial și abia după aceea să primiți uh, răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Deci revenind la ordinea de zi prevăzută inițial, aș dori să întreb dacă alți colegi, raportori din umbră sau alți colegi, doresc să adreseze o întrebare uh, DigiFins. Doamna Gardia Zabal. Mulțumesc foarte pe scurt. Fiindcă am adresat această întrebare și data trecută când ne-a prezentat bugetul secretarul general, dar uh, n-am avut timp atunci, a trebuit să plece și n-am primit răspuns. În, uh, acolo unde se face referire la inflația prevăzută, estimată pe 2020, în diversele sedii. Uh, variază aceasta între, între 1,6% și 1,8% și pentru indexarea salariilor și a cheltuielilor uh, deputaților se folosește procentul de 1,8%. dar Am înțeles asta data trecută și se vede acest, același lucru în tabel acum că pentru indexarea cheltuielilor lui se folosește procentul de 2,5%. Vreau să vă întreb de unde vine această diferență, dat fiind că estimările pe care le avem este că inflația va fi între 1,6 și 1,8 și um, mai ales când avem uh, un buget uh, atât de strâns, uh, aceste procente ale inflației ar, fi, ar putea fi, avea un impact asupra cifrelor. Any other questions? Mai există și alte întrebări pentru DigiFins? Dacă nu, aș avea eu o întrebare foarte pe scurt. Aș dori să vă întreb dacă nu puteți să ne dați mai multe informații privind propunerea de a păstra cei 51 de agenți contractuali angajați pentru politica de comunicare și după încheierea campaniei uh, electorale și transformarea acestor agenți contractuali în posturi AST pentru următorii ani. Deci ce se va întâmpla cu cele 51 de posturi după iunie anul 2019 și unde, vor, unde se vor afla și ce funcții vor avea cei care ocupă aceste uh, posturi și acest lucru va mări organigrama Parlamentului. Please. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prima întrebare, privirea la inflație, da, într-adevăr, trebuie să aplicăm uh, cheltuielor nivelul de inflație prevăzut în regulamentul de aplicare. Pentru uh, remunerațiile membrilor și funcționarilor există o metodă prevăzută în statutul funcționarului public, o metodă care a fost adoptată la comun de Consiliu și Parlament în cadrul cele mai recente revizuiri a acestui statut, care aduce la oaltă evoluția puterii de cumpărare a funcționarilor în mai multe țări. Aceasta este o metodă uh, care a fost validată științific, dacă îmi permite să spun așa, și politic prin adoptarea statutului. Iar uh, dat fiind că membrii și deputații sunt plătiți procentual față de salariul unui judecător, uh, uh, iată, deci salariul este indexat cu această, acest procent care se calculează pe, pe luna, de la început de la luna iulie din anul uh, curent, iar uh, până acum a fost cheltuit, uh, a fost calculat cu 2,5%. Dacă se schimbă rata, ceea ce se întâmplă în cadrul concilierilor cu privire la proiectul bugetar, adoptarea sa din luna octombrie, se reajustează lucrurile în funcție de ultima cifră cunoscută. În ceea ce privește procentul de 1,8%, această cifră vine din măsurile de, aplica, de aplicare a statutului care stipulează că toate celelalte alocații, indemnizații ale membrilor, indemnizația pe kilometri, cheltuieli generale, distanță și durată, sunt recalculate în funcție de rata inflației din Uniunea Europeană constatată între octombrie N-1 și octombrie anul curent. Iar uh, cea mai bună ipoteză, pre, prevederi, uh, estimările Comisiei Europene din toamna 2018 stabilesc această rată la 1,8%, dar în momentul executării noi uh, ținem cont de rata publicată, deci pentru 2020 noi vom ști abia în luna noiembrie care va fi acest, această rata inflației uh, care alunecă din uh, octombrie 2018 uh, până în octombrie 2019 și uh, la birou s-a luat o decizie se va, uh, se, va fi, se va fi luat o decizie în uh, decembrie și se aplică această rată în ceea ce privește agenții contractuali care au fost uh, angajați în birourile din statele membre. E vorba, într-adevăr, de 51 de agenți contractuali, contractuali care uh, au o misiune anume acum în contextul electoral și anume de a face legătura mai direct cu societatea civilă. Grupul de lucru privind uh, comunicațiile care a evaluat primele rezultate ale acestor agenți care au fost angajați din uh, iunie-iulie 2018 Rezultatele au fost atât de mulțumitoare, deci inițiativele au fost uh, excelente, astfel încât s-a solicitat deja ca acești agenți să rămână și după alegeri pentru a-și duce mai departe activitatea de legătură cu rețelele, cu rețelele sociale și societatea civilă. În contrapartidă, posturile AST care se vor uh, elibera în birourile de informații treptat trebuie să fie ă, transmise jumătate la, către deget.com, jumătate către celelalte servicii ale instituțiilor. Mulțumesc pentru aceste explicații. Următorul DG este DG Inlo, doamna Lindus. Aveți 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru ocazia de a vă prezenta de a face o prezentare mai detaliată după prezentarea secretarului general de la Strasburg, de a vă prezenta această parte a bugetului nostru după prezentarea extraordinară a lui Didier Cleti. Uh, după cum știți, DG Inlo este un, o direcție generală foarte mare, unul dintre principale, principalii consumatori, beneficiari ai bugetului Parlamentului European. Și aș vrea să fac aici o legătură cu ceva ce ați auzit de curând. Vă reamintesc că s-au luat decizii importante de către birou în luna aprilie a anului 2018 pe care le-a prezentat secretarul general uh, la comisia dumneavoastră în uh, iulie 2018. Se vorba de noua strategie pentru clădiri, noua strategie imobiliară după 2019, asta este numele său, iar uh, astfel bugetul pe 2020 este primul buget care aplică aceste principii pe care le avem în noua strategie. Pentru, vreau să vă reamintesc care sunt aceste principii în număr de patru, adaptarea instalațiilor uh, la evoluțiile structurii reuniunilor, având uh, săl de reuniune adaptată mai ales dialogurilor tripartite, apoi revenirea către nivelul local, mai aproape de cetățeni, prin uh, um, Uh, experiența Europei în uh, birourile de legătură din capitalele europene, sporirea securității în strânsă legătură cu DigiSafe, în ceea ce privește clădirile Parlamentului și apoi uh, reducerea decalajului în ceea ce privește interconectarea, a, interconectarea clădirilor centrale, mai ales de aici de la Bruxelles. Așa cum ați uh, auzit și din prezentarea domnului Cleti, o parte a bugetului Parlamentului European se bazează pe cheltuieli salariale lineare. Planificarea bugetară, deci, este relativ ușoară. Lucrurile stau altfel la Digi Inlo, fiindcă liniile noastre bugetare nu sunt lineare. Și asta pentru că noi uh, uh, folosim o mare parte a bugetului prin achiziții publice. Avem peste 600 de contracte în derulare la ora actuală de diverse dimensiuni, contracte mai mici sau mai mari. E vorba de o serie de servicii, de la servicii de catering până la uh, mașini și uh, proiecte imobiliare mari și uh, activități de întreținere precum și uh, serviciile de curățenie. La un loc, deci mă folosesc de această ocazie de a vă prezenta bugetul uh, și activitatea noastră în acest mandat uh, cu privire la buget. La anumite domenii am reușit să uh, reducem cheltuielile sub îndrumarea dumneavoastră. Un exemplu reprezintă serviciile de catering, unde în 2014 ne apropiam de 5, 5 milioane, iar acum linia bugetară este doar de 0,8 milioane, deci 800 de mii. Nu mai sunt subvenționate contracte, vorbim de anumite responsabilități pe care le are instituția în ceea ce privește donațiile de alimente în scopuri caritabile și așa mai departe. Vă reamintiți apoi că linile bugetare au fost majorate în ceea ce privește faptul că, pentru că s-a internalizat serviciul automobilelor și de asta s-a ocupat domnul Rubic, a fost raportor, s-a majorat deci bugetul oarecum cu 3-4 milioane, dar am uh, constatat, sper eu, cel puțin la nivelul meu, eu uh, am observat acest lucru, că s-au redus plângerile din partea clienților, serviciul deci s-a îmbunătățit considerabil. Bugetul pe 2020. Noi solicităm 238,26 milioane de euro unele majorări sunt explicate de caracterul specific al acestui an. Este vorba de definitivarea primei etape a procesului de, a const, de construcție din, uh, Lux, din Luxemburg, clădirea CAD. Uh, și uh, acolo trebuie mutați uh, două, trebuie mutate 2000 de persoane și în același timp avem cheltuieli de închiriere, precum și cheltuielile aferente ocupării noi clădiri. Apoi, noua politică privind uh, Europa Experience și aceasta a crescut cheltuielile noastre. Noi am propus acolo 5 bir, pentru 5 birouri de legătură să se să se creeze o zonă pentru cetățeni, spațiu pentru cetățeni. S-au luat deja măsuri de pregătire pentru renovarea clădirii SPAC și mai sunt unele aspecte legate de planul de investiții pentru securitate, precum și linia bugetară pentru mobilier. Aici, dacă îmi dați voie, vreau să vă, aș vrea să vă explic un pic mai mult despre ce e vorba cu uh, uh, birourile uh, cu birourile deputaților, de etapa pe care o traversăm acum. acum. Clădirea CAD. Aproape, a, aproape că a fost finalizată aripa de est, care este cea mai mare, cu cele mai multe birouri. lucrările se vor termina în decembrie. Am avut mai multe cheltuieli legate de acest proces, um, linia bugetară pentru mobilier, de mut, cheltuieli de mutare și uh, apoi cheltuieli legate de consumul energetic, de energie și asta în legătură cu cele două turnuri pe care le uh, închiriem de la guvernul luxemburghez. Un lucru care mă bucură și vreau să îi felicit pe colegii mei pentru aceasta este faptul că poate vă reamintiți că buget, autoritatea bugetară în anul 2009 ne-a dat uh, 432 de milioane pentru, uh, pentru lucrările de construcție și uh, mai avem 20 de milioane, chiar și cu riscurile neprevăzute. Bineînțeles, mai sunt și costuri uh, arhitecturale care vor depăși această sumă, dar uh, oricum bugetul pentru construcții a fost ținut sub control și asta a fost întotdeauna poziția Parlamentului, poziția biroului Parlamentului, și anume că dacă există risc de de um, majorarea cheltuielor, să se țină cont de acest lucru. În ceea ce privește clădirea Polaris Park, uh, care sunt cheltuielile, în uh, iulie 2018 biroul a luat o hotărâre prin care s-a uh, cerut de Jane și secretarului general să lanseze o concurență, în ceea, o, o, mă scuzați, o licitație pentru renovarea clădirii. Cu două opțiuni, o renovare în profunzime sau chiar um, posibilitatea de a uh, reconstrui dărma și reconstrui clădirea. Iar uh, acum avem uh, uh, mai multe DG-uri care au, și-au birou în această reuniune și um, planul va fi prezentat la sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020 în fața biroului, care după aceea va lua o decizie pentru una dintre cele două opțiuni, deci ori renovare, uh, ori uh, reconstrucție. Care sunt etapele de pregătire și costurile aferente? În primul rând, trebuie să avem, tehnic, uh, să avem studii tehnice cu estimări de 2,1 milioane. Asistență pentru ceea ce se numește în franceză maîtrise d'œuvre și uh, uh, asistență pentru anumite aspecte ecologice, 1,3 milioane și 8,3 milioane pentru alte lucrări, diverse lucrări de conectare. De pildă, să spunem că poate trebuie să deplasăm uh, unele uh, funcții și, din această clădire și trebuie să ne asigurăm că vom avea săli de reuniune pentru birou sau pentru chestori pe parcursul renovărilor sau construcțiilor, construcției și o, și o ședință și o sală de ședințe tehnice pentru DG Link uh, și noi uh, servicii, noi săli de ședință și uh, de conferințe, precum și uh, biroul uh, președintelui și a secretarului general trebuie să fie înlocuite. Alte uh, funcții uh, audiovizuale vor trebui și ele să fie mutate și aici există costuri aferente. În ceea ce este securitatea, foarte pe scurt, fiindcă îmi depășesc timpul alocat, la securitate avem uh, aspecte legate de securitatea de la Strasburg, pavilionul securitatea ar trebui să fie gata în anul 2020, în ceea ce este Europe Experience, avem uh, aceste nou, 5 spații noi care vor trebui să fie instalate în 2020, la Luxemburg și la Varșovia, costuri 2 milioane pentru fiecare, Dublin, Stockholm și Praga, aproximativ 1,2 milioane pentru fiecare, pentru această Europe Experience, experiența Europei. Și nu în ultimul rând, chestiunea mobilierului, avem două aspecte în paralel în ceea ce privește mobilierul. Pe de-o parte, vă amintiți probabil că în 2014 v-ați mutat în birouri, s-au registrat foarte multe plângeri, de peste 2000 de plângeri care au la DG Inlo în ceea ce privește caracterul neadecvat al biroului sau, sau solicitări de schimbare a mobilierului și am lucrat foarte mult. La ora actuală facem activitatea de întreținere și creăm săl de reuniuni, coridoarele dumneavoastră, schimbăm uh, mochetele, curățăm pereții pentru a fi totul curat după pauza electorală când s-a întors membrii. Dar cea mai bună, cea mai importantă știre este că mobilierul membrilor, care la ora actuală este vechi de 20 de ani, deci Ia cam trecut vremea va fi înlocuit mobilierul cu, printr-un nou contract de închiriere care care inițial a prevăzut la o sumă de 3,5 milioane anual, dar fără să intru în detalii, fiindcă nu mai fiindcă suntem acum într-o uh, perioadă în care am uh, semnat uh, contractul dar sunt acum în perioada de grație de 10 zile, nu pot să vă spun cu cât vor scădea, va scădea această cifră, dar vă spun că va scădea mult. Și mă bucur, mă bucur acest lucru, avem un contract pe 10 ani cu pre, pe posibilitatea de prelungire cu, uh, până la 15 ani și mobilierul va fi mai modern, ergonomic, uh, ecologic toate aceste cerințe pe care le avem noi în contract. Acum um, vreau să vă spun că am folosit și o procedură de licitație publică diferită, dialogul competitiv, așa se numește, care a dat rezultate foarte bune și a îmbunătățit uh, concurența și, cum spuneam, rezultatele au fost mai bune. Celelalte cheltuieli legate de mobilier țin de mutarea uh, la, în clădirea CAD, trebuie mobilată o nouă clădire, nu-i așa? Vă mulțumesc foarte mult, îmi pare rău că am zăbovit mai mult, sunt uh, gata să vă răspund întrebărilor dacă există. Thank you, Madam Linus. Um, I will not... Vă mulțumesc, doamna Linus, și am luat următoarea decizie. După fiecare DGU o să întreb pe raportor dacă au o întrebare specifică pentru directoratul general respectiv. Aveți vreo întrebare, domnule Manca? Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această prezentare. Este un directorat general ocupat și vă mulțumesc, doamna Linus, pentru informațiile cuprinzătoare pe care ni le-ați uh, dat. Prima întrebare este următoarea. Europe Experience va fi organizat în Luxemburg și în Varșovia, costuri de 2 milioane, în Dublin, Stockholm și Praga 1,2 milioane. Luxemburg este o țară cu câteva sute de mii de locuitori, câteva sute de mii de locuitori în capitală, este o țară și orașul Luxemburg este mult uh, mai mic decât Stockholmul și mă întreb dacă nu am putea să um, instituim un o, o asemenea prezentare experimentare a Europei în Luxemburg de, de dimensiuni mai mici. Nu cred că lumea vizitează Luxemburgul pentru a, a avea această experiență europeană și am putea face câteva econ- economii aici. Apoi, o altă întrebare. Există și acest proiect al unui parlamentarium uh, mobil. Uh, Vom avea un uh, model care va fi testat uh, în anumite regiuni, câteva, vor exista câteva proiecte pilot în școli, ceea ce s-ar putea să creeze o atmosferă pozitivă înaintea alegerilor europene și aș dori să știu, să aflu dacă asemenea instalații mobile uh, legate de parlamentarium, de parlament, sunt deja pre, pregătite pot fi uh, folosite în curând. Și am și o întrebare legată de mobilă. În 2019 vom avea noi membri cu noi asistenți și că birou, și birourile urmează să aibă nouă noi mobile. Am înțeles că preconizați ca economiile să fie de până la 6 până la 7 milioane de euro și mă bucur să aud că a spus că există posibilitatea de a face uh, economii, eu cred că există potențialul de a face și mai, economisiri mai mari și în această categorie. Apoi, clădirea PHS, Poneris SPAC, au fost prevăzute deja 12 milioane de euro și s-a spus că este nevoie de acești bani pentru că clădirea trebuie să fie evacuată indiferent de decizia uh, pe care o va lua biroul și însă deja ați încercat să ne răspundeți la acestor întrebări. Domnul Rubiș, președinte, Însă după aceea va trebui să avem o altă procedură pentru cealaltă directorată generală pentru că dacă nu, nu vom mai avea suficient timp. Vă rog, domnule Rubiș. Vă mulțumesc. Eu aș dori să întreb ceva în legătură cu nouul serviciu de șoferi, care cred că a, care uh, funcționează foarte bine. există un sistem birocratic prea greoi, nu știu. Oare nu putem găsi o soluție uh, mai simplă, uh, digitală, automată de, pentru a înțelege cine ce mașini folosește? Apoi, aș dori să vă felicit pentru barul deputaților, lounge-ul Luling, cred că este foarte, este un spațiu foarte reușit și, nu știu, nu este posibil să putem consulta în uh, acel spațiu și orele la care pleacă diferitele aero- aeronave, pentru că știm, de exemplu, acum când pleacă trenurile, diferite trenuri, ar fi util să știm când pleacă și diferitele zboruri și, de asemenea, ar fi foarte util să primim informații cu caracter general uh, din mass media. 30 de secunde, vă rog. Vă mulțumesc. Am, din, o, am o altă întrebare privind Europe Experience din Dublin. Acest centru va putea fi deschis în 2020 uh, pentru că au fost uh, al- alocate 2 milioane de euro și mă întreb dacă va fi respectat calendarul deschiderii sau nu? Sau ar trebui să fie am, amânați acești uh, bani pentru urm- următorul buget? Doamna Linu, vă mulțumesc pentru aceste întrebări și pentru ocazia pe care mi-o dați de a clarifica anumite aspecte. În primul rând, în ceea ce privește Europe Experience, aș putea începe cu acest centru din Dublin. De curând am uh, efectuat o vizită oficială împreună cu vicepreședintele responsabil pentru clădiri și care are naționalitatea irlandeză. Am examinat diferit, uh, diferitele posibilități și am uh, găsit o soluție. Poate nu ar trebui să dau dovadă de ta pasiune, dar cred că am toate motivele să fiu atât de pasionată. Este o, am găsit o clădire minunată pe care încercăm să o achiziționăm este mai uh, scumpă decât uh, chiria pe care o plătim acum prin, prin aranjamentele instituționale pe care le avem cu Comisia Europeană. De fapt, nu este mai scumpă decât aranjamentele actuale de închiriere. Singurul cost suplimentar ar fi instalarea acestui centru Experience Europe. Și vom prezenta această posibilitate organismelor de resort din Parlamentul European, inclusiv bir- uh, biroului și Comisiei pentru Bugete. Singura mea speranță este de a respecta calendarul deja stabilit pentru cheltuirea acestor fonduri. Și în ceea ce privește mărimea centrului din Luxemburg, există două motive pentru care am propus un centru mai puțin mai mare în Luxemburg. În primul rând, în noua clădire CAD există acest spațiu fără a apărea costuri suplimentare. În al doilea rând, Luxemburgul este un uh, loc foarte specific. Chiar dacă nu sunt organizate prea multe vizite școlare în mod spontan sau alte asemenea vizite similare în uh, zona respectivă. Există multe instituții europene care se bucură de asemenea vizite, se desfășoară diferite evenimente, activități împreună cu autoritățile din Luxemburg, evenimente care animează zona Kirchberg din, din Luxemburg. În ceea ce privește parlamentariumul uh, mobil, acesta nu ține de bugetul DG Inlow, ci de uh, Directoratul General pentru uh, Comunicații. Și o să transmit această întrebare domnului Manca colegilor mei de la DigiCom. Din câte am înțeles eu, uh, este o chestiune de care se ocupă în ceea ce privește economiile legate de mobiliar. Nu pot să vă spun acum mai multe detalii. După cum am spus, o să vă pot da mai multe detalii în curând și nu este vorba de economii minore. Însă, v-aș ruga ca fondurile rezervate instalării colegilor în Luxemburg să rămână la nivelul actual pentru că într-o nouă clădire Um, este necesară instalația unor noi mobile în toate uh, birourile și în toate spațiile. Vă mulțumesc și pentru ce a spus vis-a-vis -vis de clădirea PHS. Trebuie să facem ceva în legătură cu această clădire, să efectuăm toate lucrările pregătitoare necesare. Domnule Rubi, aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele amabile vis-a-vis -vis de lounge-ul Luling Sperăm că vom putea actualiza diferitele servicii pe care le oferim uh, eurodeputaților și uh, personalului. Nu am dorit să vă prezint în detaliu toate aceste chestiuni, pentru că sunt foarte multe aspecte um, minore, dar în uh, această direcție ne modificăm, ne modificăm politica. Deci știri globale um, și apoi afișarea unor orare de tren sau de avioane, nu cred că va, ar, ar fi o problemă să instalăm așa ceva cât mai repede cu putință. În ceea ce privește uh, serviciul de șoferi, sperăm că putem să, oferi, să, să oferim cât mai repede o, o aplicație care să funcționeze mult mai simplu. Uh, Există câteva chestiuni legate de protecția datelor cu caracter personal, de mobilitatea și facilitatea utilizării acestor aplicații, dar este o chestiune care ne va preocupa în următoarele câteva luni. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Linus. Aș dori să trec acum la următorul directorat general pentru a economisi timp. DigiSafe, domnul Elio Caroța are cuvântul. Bucu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor. Sunt foarte încântat că vă pot prezenta <laughs> și eu bugetul DigiSafe și cu aceeași ocazie să vă prezint și directoratul nostru general. În ceea ce privește bugetul pe care tocmai l-am auzit, așa cum ne-a spus domnul Linus, o să dea că bugetul de nu este prea mare. Însă, o mare parte sau o parte importantă a bugetului nostru ține de posturi gestionate de Digi Personal prin care ne plătim agenții de securitate după internalizare. Bugetul DigiSafe este în scădere avem locuri de muncă în creștere și altele în scădere și rezultatul este acesta. Posturile care scad sunt securitatea antiincendii pentru Bruxelles și Strasbourg și, secure... și securitatea generală pentru Luxemburg. Aceste creșteri sunt cauzate de creșterea indicelui pentru 2019 și 2020. Restul creșterilor sunt legate de extinderea perimetrului și, în ceea ce privește Strasburgul, acestea sunt legate de faptul că, odată cu noua politică de deschidere a non-clădirilor la la clădirilor noastre la Strasburg în afara perioadei de sesiune, dă posibilitatea să uh, închiriem săli pentru conferințe și pentru asta e nevoie de o prezență mai masivă pentru pompieri și securitatea antiincendiu. Același lucru și în Bruxelles, o ușoară creștere, pe lângă creșterea indicelui, se gauzează, e datorată faptului că avem extinderea grădiniței, creșei pentru copii aici în Bruxelles ați, o să constatați și vreau să vă mulțumesc pentru că ați subliniat acest lucru, că în Luxemburg, față de Strasburg și Bruxelles, bugetul este cu mult mai mare. Asta pentru că în Luxemburg încă nu am internalizat serviciile. Nu că am fi uitat, dar așteptam uh, o regrupare, un transfer din nou vechi, noua clădire CAD pentru a putea acolo economisi mai mult, pentru a raționaliza mai bine cheltuielile. Altfel spus, dacă am fi făcut internalizarea din perspectiva clădirilor existente în prezent, ar fi trebuit să recrutăm și să cheltuim aproape dublul a ceea ce vom cheltui după 2021, odată ce toate serviciile noastre vor fi regrupate în cad. parte importantă a bugetului DigiSafe ține de cheltuielile actuale și într-o mai mică măsură de investiții, care reprezintă 6,7% din bugetul global. Aceste investiții sunt pentru DigiSafe în 2020, pentru ca DigiSafe să facă o economie, o reducere de aproximativ 15%, Anul 2020 este anul în care proiectul nostru de reorganizare a infrastructurii de securitate, hotărâtă de birou în 2015, ajunge la scadență. Deci e ultimul an de investiții pentru a reînnoi structurile de securitate și materialul aferent. În acest context, am terminat totul, ceea ce ține de echipamente, materiale, toate intrările în clădirile noastre, inclusiv clădirile pentru parcari. Și am început să distribuim și noile ecosoane, care sunt mult mai sigure decât ce avem în prezent. am folosit cea mai nouă tehnologie de pe piață pentru aceste ecusoane. În perioada preelectorală vom termina cu distribuirea noilor ecusoane, astfel încât tot personalul să aibă aceste noi ecusoane, la fel și noi deputați și noi asistenți le vor primi începând cu luna iunie, de data ce sosesc. În rest, pot să vorbesc despre formare, dacă doriți. După internalizare serviciilor de securitate, am început să implementăm o politică de formare de nivel înalt și serviciul nostru va putea să fie cât mai profesional posibil. Obiectivul este ca fiecare agent să aibă 10 zile de formare pe an împărțite în obligația de reciclare a materialului de securitate care revine acestor agenți și o altă parte, o formare mai țintită din perspectiva evoluției uh, securității cu care ne confruntăm în ultimul timp. În ceea ce privește sistemul IPAX, noile tehnologii, am respectat timpul stabilit de birou. Este un proiect care a început în 2015 cu finalizarea în 2020 Bugetul indicativ era între 25 și 30 de milioane. Iată că ajungem la terminusul acestui proiect în 2020 și folosesc ocazia pentru a le mulțumi colegilor care au lucrat pe acest proiect și bugetul este net inferior față de ce a fost avut în vedere. Ar trebui să fim între 22 și 23 de milioane. Sunt economii pe mari proiecte generate de faptul că studiile sunt interne. Apoi, rezultatul utilizării materialelor și tehnologiilor avansate a fost unul foarte bun pentru instituții și am putut să păstrăm o parte din material compatibil cu noile tehnologii pe care le implementăm. Aceste economii ar fi fost și mai mari dacă nu ne-am fi confruntat cu o creștere a perimetrului în ultimul timp, mai ales după atentatele de la Paris și de la Bruxelles. Am desfășurat o serie de lucrări în strânsă colaborare cu DigiLog pentru a consolida intrările. Există mult mai multe puncte de control și de acces și în ciuda acestei creșteri am reușit totuși să gestionăm costurile. Cam asta aveam de spus cu privire la buget și, sigur, cu mare plăcere vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Many thanks, Mr. Mulțumim domnului Caroța. Mulțumim pentru că ați vorbit un pic mai puțin decât timpul alocat. Domnul Manca, în calitate de raportor, aveți întrebări? Și apoi raportorii din umbră, domnul Rubic, doamna Iate, Maghi, dar să respectăm timpul. Da, eu am o întrebare. La începutul intervenției mele, nu, de fapt, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc, domnule director general, pentru că aveți, fără îndoială, experiențe foarte bune, dobândite la nivelul Parlamentului și altor instituții și poate că ar putea să fuzionăm toate aceste expertize și să găsim o valoare în această comasare. Și mă gândesc să vă întreb dacă e posibil acest lucru. Domnule Rubic? Întrebarea mea se referă la protecția antincendiu menționată de dumneavoastră. Um, știm că avem tot mai multe autoturisme cu baterii lithium-on și uh, dacă se, se ajunge la un scurt circuit, uh, protecția împotriva incendiilor ține cont și de această, și de această posibilitate. Deci există în, în, anumite, în anumite clădiri uh, nici nu se permite intrarea sau parcarea unor autoturisme cu asemenea baterii uh, lithium-on. Pentru că dacă ia foc o asemenea mașină, incendiul ar putea să dureze până la două zile. Kiitoksia. Käytän suomen kieltä nyt. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în finlandeză. Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezentarea dumneavoastră extrem de detaliată și aș vrea să vă mulțumesc în special pentru cele spuse cu privire la politica pentru clădiri. Noi în Parlament nu primim prea multe informații cu privire la clădiri și aceasta este o poziție bugetară destul de semnificativă. Prin urmare, e important să primim informații detaliate, ceea ce e cazul în prezent. Bun, acestea fiind spuse, am totuși o, am o întrebare cu privire la clădirea SPAC. Subiectul acesta deja se discută de mai mulți ani și mă surprinde să văd că încă nu s-a luat nicio hotărâre cu privire la ce se va întâmpla cu această clădire. O să fie reparată, se va rezolva problema. De ce a durat așa de mult? și aș vrea și mai multe detalii cu privire la cele 12 milioane de euro. Care este destinația pentru acești bani? A doua întrebare pe care o am pentru dumneavoastră are legătură cu un alt subiect, să vedem cum să-l formulez cât mai bine. Uh, Prosta gestionare din partea conducerii, să spunem. S-a spus că vor fi alocați bani astfel încât asistenții și uh, ucenicii să primească sprijin profesionist. dar poate că oamenilor ar trebui să le se, se spună să se comporte mai bine și banii respectiv să fie folosiți pentru altceva. Dar întrebarea este, sunteți pregătiți să angajați psihologi, de exemplu, în caz de hărțuire, eh, să știm că există specialiști care pot oferi asistență și mă alătur întrebării doamnei Atemachi cu privire la securitate. Pot o să revin cu alte întrebări, dar oricum trebuie să plec la 5. <clears throat> Well, uh, the last questions. Let's see if we have time. Haideți să vedem dacă avem timp pentru ultimele întrebări, pentru că avem totuși mai multe directorate și nici nu știu trebuie să mai ascultăm și celelalte de uh, directorate. Haideți să vedem intervențiile domnului Manca și domnul Rubic, răspunsul la aceste intervenții și să vedem dacă avem timp apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că e adevărat în ceea ce privește securitatea, unor poate părea prea dificil să ajungi la sinergii între instituții și Uneori, în domeniul securității, e foarte complicat, pentru că fiecare instituție are propriul specific și deci este foarte dificil câteodată ca aspectele care sunt relevante pentru perlona, per, Parlament să găsească aceeași uh, ecou în Consiliu, în Comisie și alte instituții. Cu toate acestea, în ultimii ani, poate și datorită evenimentelor din care țin de securitate, dar oricum, în ultimul timp, instituțiile încep să lucreze din ce în ce mai mult împreună. De exemplu, toate serviciile externe oferă sprijin pentru toate misiunile noastre în lume, deci nu uh, cheltuim dublul de bani pentru a merge să căutăm informații în alte parte, ci direct la serviciile externe care ne oferă sprijin în aceste misiuni. Apoi, în ceea ce privește securitatea, discutăm cu comisia, avem birouri, Există 30 astfel de birouri, dacă nu mă înșel lucrăm direct cu Comisia, avem un singur contract pentru servicii de securitate, de pază, sunt alocați suficient de mulți bani și pentru comisie și pentru noi și uh, am reușit să reducem nivelul birocrației. Colaborăm strâns între instituții. În ultimul timp am început să avem un mare succes. De exemplu, din octombrie, noiembrie, colegii, funcționarii din comisie pot să vină în Parlament fără a mai trece prin control și la fel membrii și colegii din Parlament pot merge în Comitetul Regiunilor, Curtea de Justiție, fără control. Deci există o recunoaștere indirectă, să spunem, a ecusoanelor. Și vrem să mergem și mai departe și să creăm un grup de lucru interinstituțional pentru a crea un ecuson, un badge unic și politici de acreditare unice între cele trei instituții. Între noi și CESE, de exemplu, am mers mai departe. Știți că există o deschidere Clădirile sunt plasate în proximitate și colegii din CESE și colegii din Parlament pot trece dintr-o clădire în alta, fără să iasă pe afară. Există un pasaj care permite să facem asta. Asta pentru că lucrăm direct cu ei și există o foarte bună cooperare. Să nu uităm un lucru care uneori ne scapă și îmi cer scuze că îl repet. În urma problemelor de securitate, cum am spus, de la Paris și Bruxelles, există o strânsă cooperare la nivel politic. Responsabilul pentru securitatea în Parlament este președintele, la fel și în Comisie și Consiliu. Și uneori, în trecut, eram obișnuit fiecare să vorbim cu autoritățile din principalele trei țări în care activăm Belgia, Luxemburg și Franța. Fiecare vorbea, prin urmare, de partea sa uh, cu, despre problemele relevante de securitate. Din 2014, cele trei președinții au convenit să se întâlnească mai des și să vorbim într-un singur glas cu autoritățile naționale din țara gazdă. Și asta facilitează foarte mult viața și îmbunătățește comunicarea între noi și serviciile de protecție. Domnule Rubic, în ceea ce privește protecția antincendiu, în special în garaje, în parcări în ceea ce privește bateriile de litiu. Um, acordăm atenția necesară în ceea ce privește asta. Ați văzut că bugetul aici este unul dintre cel mai important. Lucrăm în strânsă colaborare cu DigiInlo și suntem în faza în care reorganizăm parcările și în funcție de un mai bun control pentru securitatea antiincendii și și în ceea ce privește accesul. Cred că suntem aproape gata. Am trecut uh, în prima o dată deja printr-un grup de lucru unit, uh, mixt pentru securitate și clădiri și în curând o să avem următoarea reuniune la începutul lunii martie și înainte de finele acestui mandat. O să trebuiască să discutăm și în birou. Doamna Iotachi, n-am înțeles întrebarea dumneavoastră, nu cred că mă privește pe mine direct. Doamna Linus, mai degrabă, ați vorbit despre PHS și cred că doamna Linus e cea mai în măsură să vă răspundă. Mulțumesc, domnule președinte! Thank you, Mr. Carozza. Um... Mulțumesc, domnule Caroța. Mai avem câteva minute cu DigiSafe și aș vrea să vă întreb când ne putem aștepta la reciprocitate și din partea Consiliului în ceea ce privește securitatea deputaților când intră în Consiliu. E foarte complicat, domnule președinte. V-am spus că noi am fost inițiatorii am reușit să lucrăm cu serviciile exterioare de la Comitetul Regiunilor și Curtea de Justiților, dar încă n-am ajuns la un acord cu Consiliul. Avem o primă deschidere din partea Consiliului. Știți că Consiliul ține foarte mult la chestiunile sale de securitate. Clădirile Consiliului sunt ca un fel de buncăr, inclusiv pentru personalul ce lucrează acolo. Evident, nu putem să nu luăm în considerare atunci când dialogăm cu celelalte instituții care sunt cerințele lor. Și cred că o să reușim. Eu zic că o să reușim. Poate nu așa de mult pe un, la un nivel așa de mare cum am făcut cu Comisia și alte instituții, dar poate o deschidere parțială și pe măsură ce trece timpul o să mai obținem și alte realizări. Dar cu Consiliul întotdeauna e mai complicat. Mulțumesc, da. Mentalitatea de bancară a Consiliului, buncară a Consiliului nu cred că surprinde pe nimeni din comitetul nostru. În ceea ce privește întrebările suplimentare referitoare la PHS, eu zic să trecem mai departe și la sfârșit, dacă avem timp, mai abordăm subiectul. Digitrad urmează acum domnul Walter Mavrici. 10 minute. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, I would like to thank you for this opportunity we have here to... Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi dumneavoastră, domnule raportor Manca și deputatelor prezenți. Mă bucur foarte mult că pot vorbi despre serviciul de, tra- de traduceri um, și de solicitările noastre pentru bugetul 2020. Domnul director general Cleti a explicat foarte bine care sunt principiile generale pe care le-am urmărit noi și noi în uh, pregătirea cererilor uh, bugetare și în primul rând am analizat uh, care este misiunea DGTrad, serviciului de traduceri și care sunt activele. Misiunea este foarte limpede pentru noi și pare destul de simplă ca explicație, dar greu de pus în aplicare. Misiunea noastră este de a traduce, de a edita, de a adapta și traduce, de a transcrea tot ce, aproape tot ce se scrie în Parlamentul European. Și, uh, într-o oarecare măsură, și în afara Parlamentului European, mai ales când vine vorba de cooperarea cu parlamentele naționale. Iar um, o a doua parte a misiunii o reprezintă toate uh, produsele multilingvistice pe care le uh, creăm noi, vrem să le transmitem membrilor Parlamentului European, dar și direct și indirect cetățenilor Uniunii Europene. Acestea sunt cele două misiuni principale ale serviciului nostru. Pentru asta avem nevoie de active. Principalele active ale serviciului pentru traducere reprezintă oamenii. Serviciul traducere este cel mai mare serviciu din Parlamentul European. Avem aproape 1200 de persoane, majoritatea la Luxemburg majoritatea sunt traducători, administratori. Dar nu numai, avem uh, peste 10 persoane care lucrează în serviciile de uh, asistență la traducere. Iar uh, acest activ, uh, de acest activ se ține cont și în procesul de planificare bugetară și o să vă vorbesc mai mult despre acest lucru mai târziu. Iar acum vreau să mulțumesc, să, vă mulțum, să mulțumesc foarte mult personalului devotat de la uh, Directoratul pentru Traduceri, mai ales acum la final de mandat, uh, cu tot volumul de muncă. Dat fiind principiile, am uh, analizat activele și am ajuns la trei uh, domenii unde trebuie să fie aplicat bugetul. Aceste trei domenii sunt eficiența resurselor, inovația și a treilea domeniu, standardele profesionale. Eficiența resurselor. Cred că e clar pentru toată lumea din sală că ne gândim la cât producem, cât muncim și cât de eficient suntem în activitatea noastră. Și vreau să vă spun că acest domeniu se referă și la asistența pe care o primim și extern, de la partenerii noștri din procesul de producție, de pildă pentru anul 2018, pe care ne bazăm, 2,7 de milioane de pagini am creat în um, diverse produse multilingvistice. Această externalizare a serviciilor se ridică la uh, reprezintă 30% din activitatea noastră și aceste servicii externe estimăm că vor costa 1,2 milioane de euro. Am instituit și un sistem de achiziții publice care uh, răspunde cerințelor de calitate pentru serviciile externalizate, fiindcă asta ar putea să fie una dintre îngrijorări sau dat fiind că noi ne considerăm cel mai bun serviciu de traducere din lume. Acum uh, punem la punct un nou sistem de acreditare a traducătorilor care o să lucreze extern pentru noi. Eficiența resurselor se manifestă și în al doilea aspect, inovația. Inovația se manifestă mai ales prin tehnologie, care este dezvoltată intern, dar și interinstituțional și care este disponibilă la nivel comercial. Tehnologie lingvistică, care ajută procesului de traducere. Dar uh, la eficiența energetică dorim, eficiența resurselor, vrem să oferim noi servicii pentru membri și pentru cetățeni. Mai ales um, un uh, um, aspect care ar putea fi numit uh, limbaj clar, ca să fie mai aproape de cetățeni. Iar al treilea domeniu uh, îmi cer scuze, spune vorbitorul, al doilea domeniu reprezintă 6,2 milioane de euro. Și acestea sunt uh, principalele două linii bugetare. Al treilea domeniu este alcătuit din două linii bugetare, amândouă țin de standardele profesionale pe care vrem să le păstrăm în ceea ce privește traducele și multilingvismul. Multilingvismul, cum am spus, suntem uh, cel mai bun, uh, unul dintre cele mai bune servicii de traducere din lume, deci suntem un standard de referință pentru foarte multă lume și suntem și lideri mondiali. Iată de ce este datoria noastră să participăm la uh, crearea de standarde în această profesie. Pentru asta avem uh, cooperări cu universitățile, programe de formare, formarea personalului și apoi uh, modalități de diseminare a acestor informații. Și pentru asta avem 293.000 de euro. În toate aceste patru elemente împreună, aceste patru linii bugetare, reprezintă 14,9 milioane de euro. Și aici este vorba de, bineînțeles, de servicii de excelentă calitate și de sprijinirea multilingvismului în Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Mavric. Mr. Rapporteur. Mulțumesc, domnule raportor. Mr. Rubik. Madam Gardiazabal, no questions. Um, let me ask you, Mr. Mavric. Domnule Mavric, vreau să vă întreb un lucru. La sfârșitul lui 2018 am adoptat deja un transfer pentru consolidarea cu 3 milioane de euro a sumelor pentru agenții contractuali. Deci pentru, linia, pentru consolidarea liniei bugetare a DGTRAD. Pentru că uh, crescuse volumul de lucru estimat uh, înainte de alegeri. Dar acum în uh, proiectul de estimări pentru 2020 există din nou o majorare substanțială la degetrad. 1400 de agenți contractuali, ceea ce reprezintă o majorare cu 58% față de 2019. 2019. Ne, spune, ne puteți spune mai multe despre nevoia acestei majorări? Pentru că bănuim că volumul de lucru la începutul noului mandat ar putea scădea. Or, or, or smaller than, than at the end of a mandate cel puțin față de finalul mandatului. E corect acest raționament și dacă nu, vă rog să ne explicați de ce. Thank you very much, Mr. Chair, for this question. Mulțumesc, domnule președinte. Noi am dori eh, ca bugetul pentru traducerile externe prin agenții sau la nivel individual să fie perceput ciclic. Noi am eh, ne-am făcut planificarea de la anul electoral până, de, la, de la un an electoral până în următorul an electoral. Și anul trecut am uh, avut uh, cel mai mare volum de lucru în toate perioadele legislative. Ceea ce a fost uh, uh, atestat și de documentele uh, legate de CFM și așa mai departe și am uh, dorit un transfer pentru că bugetul fusese redus la începutul anului. Asta era pe 2018. În 2019 avem un buget de 5 milioane. Am făcut o planificare pentru buget de 5 milioane, pentru că majoritatea, pentru că uh, cea mai mare parte a activității legislative ia sfârșit în aprilie și nu și activitatea legislativă se, uh, în, um, activitatea legislativă va reîncepe cu adevărat în septembrie-octombrie. de ce am cerut 5 milioane pe 2019, dar anul următor, în 2020, prevedem de, deja o activitate legislativă normală, ceea ce înseamnă între 8 și 10 milioane de euro. Și asta va dura și în 2021 2020, după care intrăm din nou în uh, ciclu de final de mandat, unde va exista o majorare în ultimul an și în 2023-2024 uh, intrăm într-un nou, într-un ciclu diferit de activitate legislativă iar acest lucru se oglindește și la nivelul uh, serviciilor externe. Noi dorim să folosim mai întâi resursele interne și abia apoi să externalizăm. Thank you for explaining. Mulțumim pentru aceste explicații, domnule Manca. Mulțumesc. Fiecare instituție servicii de traducere, de interpretare, cunosc uh, Uh, așa un apogeu de activitate, așa cum a spus și domnul director. Întrebarea este ce facem într-o astfel de perioadă de uh, vârf de activitate? Apelăm la servicii externe sau vedem dacă alte instituții nu putem uh, găsi personal disponibil pentru a putea folosi angajații de la alte instituții, fiindcă avem aici un, un mare pachet în Uniunea Europeană, deci poate așa putem face economii, Asta este întrebarea mea. Deci, o altă întrebare se referă și la sinergii și cooperare între instituții. Thank you very much, Mr. Manca. In the, uh... Mulțumesc, domnule Manca. O să încerc să răspund uh, celor două întrebări uh, cu un singur răspuns. Cooperarea interinstituțională este Uh, foarte bogată între serviciile de traducere. Am încep... A fost demarată această cooperare deja de mult timp. Eu sunt în Parlamentul European din 2004 și deja de atunci exista această cooperare. Principala principala metodă de cooperare se referă la IT, fiindcă eficiența resurselor se poate face și printr-o mai bună folosire a tehnologiei. Deci uh, avem uh, standarde comune, clare, privind uh, TIC, cloudul nostru, să zicem, chiar dacă nu e chiar un cloud, e o mentalitate de cloud unde ne stocăm traducerile și toate documentele sunt stocate acolo. Când avem nevoie de traduceri din trecut, mergem la cloud și acesta este partajat de toate instituțiile. Și uh, noi plătim 700 uh, de mii de euro pentru uh, aceste cicluri și pentru buna cooperare, pentru a putea să inovăm și să economisim cu toții în același timp. Dar lucrurile nu se opresc aici. Avem, am pus la punct și un sistem care o platformă care se numește Workload Balancing Systems care se referă la exact ce a spus dumneavoastră, în momentul în care există capacitate suplimentară într-o altă instituție, mai ales uh, în, uh, la cadrul financiar multianual, la CFM, a existat această posibilitate, chiar înainte de a externaliza, înainte de a externaliza, în, adresăm această întrebare în platformă, dacă există capacitate disponibilă în alte instituții, dacă ne putea da o mână de ajutor. Acum suntem cu toții foarte ocupați, probabil cu toții în același timp, deci a fost mai greu să accesăm aceste capacități, dar avem o platformă la nivelul comunității lingvistice și fiecare comunitate lingvistică este implicată în această cooperare. Cooperarea și sinergiile se manifestă și în ceea ce privește resursele umane, mai ales când se planifică profilurile de care vom avea nevoie, cum se va dezvolta profesia, ce servicii vom avea, ce servicii vom oferi în domeniul multilingvismului. Și uh, vrem la un moment dat să și recrutăm împreună prin concursurile EPSO pe care dorim să le organizăm în același timp. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Mavrici. Am încheiat uh, partea ședinței dedicată Getrad și nu în ultimul rând, do, DigiLink, doamna Anieșca Drop. Mulțumesc uh, foarte mult, suntem o echipă și uh, mă bucur foarte mult că am această posibilitate de a face schimb de păreri cu dumneavoastră. Acum, în, în încheierea acestei um, audieri, este o ocazie unică pentru mine și pentru colegii mei, bineînțeles, să vă pot prezenta solicitările noastre bugetare pentru 2020 și în contextul activității noastre și a serviciilor pe care le oferim membrilor Parlamentului European, întregului Parlament European. DG Link, Directoratul General de Logistică și Interpretare de Conferințe, se ocupă de aspecte logistice, lingvistice și de asistență pentru conferințe. Am uh, trecut printr-o restructurare recent, am primit și un nou nume și asta pe urma, decizie, pe urma deciziei biroului din decembrie 2017 privind strategia de modernizare a gestionării conferințelor. Astfel, uh, biroul a dat uh, secretarului general și nouă de alt prin intermediul său un mandat de a pune la punct o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește asigurarea serviciilor necesare conferințelor și reuniunilor în Parlamentul European. Am clădit mai departe pe baza unei, unor tradiții bune și servicii foarte bune care existau deja, și am uh, inclus uh, și serviciile de logistică, de asistență pentru reuniune. Ai avem și pe ușier alături de noi și pe tehnicieni de conferințe și tot sprijinul tehnic, toată uh, asistența tehnică, dar și și un serviciu de interpreți de conferințe cu vechime și cu servicii de calitate excelentă. Nu o să intru neapărat în detalii privind întregul buget. Didier Cleti eh, va arătat că noi suntem undeva la mijloc, nu suntem cel mai mic eh, DG și ne aducem și noi contribuția în ceea ce privește um, misiunea de sprijinire a multilingvismului. Aceasta este principala noastră misiune și vă voi spune mai multe lucruri despre asta imediat. În egală măsură, aș dori să merg și mai departe în ceea ce privește organizarea conferințelor. Să vă vorbesc mai mult despre asta, fiindcă acesta este un aspect oarecum nou și un proiect uh, foarte interesant care necesită și sprijin suplimentar la nivelul resurselor bugetare. Acestea fiind spuse, este important să nu uităm, așa cum a arătat uh, și strategia pentru modernizarea conferințelor, scopul este de a face economii de scală, și de a gestiona mai bine serviciile care se ocupă cu organizarea reuniunilor și altor evenimente din Parlamentul European, care sunt răspândite prin tot Parlamentul European. Sarcina noastră este de a oferi un punct de contact unic pentru toți cei care uh, doresc să facă recurs la serviciile noastre și să oferim și un uh, punct unic de asistență tehnic și să, as, uh, și să um, ajutăm la organizarea reuniunilor, reuniuni de comisie, de pildă. Am început uh, aplicarea acestor servicii de câțiva ani pentru grupurile politice, pentru reuniuni din afara celor trei uh, locuri, celor trei serii de lucru, mă scuzați, și acum am pus la punct un serviciu cumprinzător pentru um, conferințele la nivel înalt, care a fost organizat în 2018 și anul acesta pentru reuniuni interparlamentare, pentru delegații, Acum uh, încercăm să vedem cum să extindem acest proces pe viitor pentru a include și evenimente uh, de la comisiile parlamentare și uh, există și posibilitatea de a merge și mai departe în ceea ce privește cooperarea și să avem o cooperare și cu COR și cu CESE. Și o să încerc aici să Um, răspund și, uh, la, și aspectelor ridicate de domnul Manca. Și facem acest lucru pentru că dorim să găsim uh, instrumente noi, inovatoare. Am început uh, deja să lucrăm la un proiect care are ca scop să ofere Parlamentului European un instrument de registrare a participanților, REGIS. Sunt convinsă că toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestui instrument, nu numai organizatorii reuniunilor, dar și uh, alte servicii. Cooperăm strâns cu DigiSafe pentru a folosi acest instrument în vederea consolidării securității în Parlamentul European. Și aici Trebuie să vedem dacă pe viitor nu cumva putem uh, extinde acest uh, instrument, pentru că acum este legătura cu cele două uh, comisii, poate că lucrurile se pot extinde pe viitor. Încercăm să găsim și alte instrumente de inovatoare de sprijin pentru comisii, pentru conferințe, poate la nivelul uh, Uh, participării, uh, parti, înregistrării participanților, uh, am putea să nu numai să înregistrăm, ci să le oferim uh, um, documente în interiorul Parlamentului și chiar asistență la reuniuni. Acestea sunt cele două uh, aspecte legate de, econom- de economie. Odată aducerea la un loc a serviciilor. Astfel s-a s-au uh, eliberat resurse în alte DG-uri pentru că s-au preluat unele funcții. DG Link se ocupă acum de uh, gestionarea expozițiilor membrilor uh, acest serviciu și, și de activitățile de pe esplanadă. Deci tot ce are legătură cu um, organizarea unui eveniment într-un anumit spațiu sau uh, într-o sală de reuniune. Noi oferim sprijin în acest sens, aceasta este sarcina noastră și în egală măsură încercăm să vedem cum putem să gestionăm lucrurile mai bine, cum putem să simplificăm procesele și să avem uh, un ghișeu unic de asistență și cum să folosim cât mai bine tehnologia în acest sens. Renovăm uh, săl de reuniune, acesta este un proces în derulare avem aproape 100 de săli de reuniune la Strasburg și la Bruxelles, inclusiv cabinele de interpretare, deci tot ce are legătură cu sistemul de sunet, toate acestea sunt gestionate de noi, dar uh, lucrăm îndeaproape cu DG Inlo și DG Com și uh, DG iTech pentru a avea o abordare cuprinzătoare și pentru a, de pildă, pentru uh, ecranele Uh, cu mai multe uh, ce pot fi utilizate în mai multe scopuri, sale de reuniune care pot fi utilizate pentru videoconferințe și așa mai departe. Punem la punct în egală măsură instrumente avansate din punct de vedere tehnologic care ar oferi uh, o îndrumare digitală și semnături digitale. Avem și semne digitale, posterele digitale, de pildă, sau uh, serviciile poștale digitale. În aceste domenii e nevoie de investiții suplimentare. Iată de ce avem un, trei linii bugetare aici care au fost uh, pentru care am cerut o mojerare de peste 11 milioane de euro dedicate um, acestui domeniu. Încă un uh, subiect despre care am vorbit uh, deja sunt, uh, este interpretarea de conferințe. Cum am spus, acesta este un serviciu excelent, deci, dar această excelență înseamnă că trebuie să ne schimbăm, să ne adaptăm vremurilor noi și noilor nevoi ale instituții. Acesta a fost principalul obiectiv al uh, schimbării condițiilor de muncă pentru interpreți, care, proces care s-a încheiat după patru ani și jumătate anul trecut și care ne-a permis uh, să avem acum un cadru care ne dă posibilitatea de a oferi uh, mai mult timp de reuniune mm, cu, cu serviciu um, multilingvistic. Vă dau un exemplu de pildă. Am oferit uh, comisiilor, dar nu numai, mai mult timp de reuniune, permițând uh, reuniuni de patru ore fără costuri suplimentare, datorită noilor condiții de muncă. Acum uh, um, serviciile de interpretare sunt mai compatibile reu- cu reuniunile mai scurte, o mare parte a reuniunilor uh, din Parlamentul European sunt, mm, au o durată mai scurtă de două ore jumătate, răspândite de-a lungul zilei, în diferite um, ferestre orare, iar uh, înainte reuniunile erau de trei ore jumătate, însă acum putem să folosim resursele disponibile fără să recrutăm uh, interpreți suplimentari, iar um, aceste schimbări au fost sprijinite de ambele părți, inclusiv uh, reprezentanții interpreților și, bineînțeles, ținând cont de nevoia de a asigura un echilibru între viața profesională și viața de familie în această nouă configurație. Acestea fiind spuse, ne dăm seama deja că putem să uh, acoperim mai multe reuniuni. În 2000 Austriacem a avut uh, mai multe reuniuni de patru ore decât în anul precedent. Se folosește această posibilitate, deci există o nevoie de a spori timpul uh, reuniunilor și noi oferim serviciile necesare. Am evaluat și nevoile bugetare la linia uh, 1405, e vorba de interpretare externă. Noi uh, oferim servicii de interpretare în model mixt. Uh, Uh, colegi, uh, interpreții din cabină uh, astăzi sunt atât funcționari angajați în Parlamentul European, cât și interpreți liber profesioniști care sunt angajați pe contract. Ei lucrează cu toții împreună în aceeași echipă și oferă, bineînțeles, servicii de aceeași calitate. Am evaluat consecințele noilor condiții de muncă și vreau să vă spun în primul rând că mai e nevoie de ceva timp pentru a vedea care este impactul de plin al condițiilor de muncă. Într-o primă fază ne dăm seama că impactul este că putem să oferim, să acoperim mai multe reuniuni, dar s-ar putea să uh, avem nevoie de mai puține fonduri. Iată de ce această linie a scăzut cu 3,5% față de uh, perioada de 2018. Aceasta este uh, sistemul nostru de referință față de uh, ca și DG Trad, uh, ne așteptăm ca activitatea să, des, să descrească în această perioadă, în, în, într-un an electoral, iată, deci solicităm mai puține fonduri. Cooperăm și cu celelalte servicii de interpretare ale altor instituții pentru a face economii de scală, iar uh, și pentru gestionarea acreditărilor și recrutarea și plata interpreților liber profesioniști, dar vreau să vă spun un lucru pentru a răspunde întrebării domnului Manca, că noi oferim servicii și uh, celelalte instituții, inclusiv uh, comisiilor, uh, com, comisiilor consultative și lucrăm pentru ombudsman, pentru Curtea de Conturi. Iar acum, cu noile condiții de muncă, ce se apelează mai mult la noi, COR și există acolo o posibilitate de a avea co- cooperare mai strânsă și de a face și mai multe economii. Vreau să vă spun că, în termeni generali, uh, asistența pentru conferință ar uh, putea să ducă la mai multă cooperare. Sălile noastre de reuniuni sunt aproape unele de altele și uh, le oferim și sistemul IT, oferim și sistemul IT spre, uh, odată cu sala. Deci, uh, și am putea să mergem și mai departe. Dacă ne uităm la investițiile făcute, s-a, când s-a, s-au renovat sălile în trecut, uh, încercăm să vedem dacă putem să să includem mai multe cerințe de uh, uh, remobilare sau um, uh, reamenajare. Dar e nevoie să se aplice uh, acordul dintre Comisii și Parlament, care este în vigoare din 2014. Cam asta este pe scurt uh, ce aveam de spus. Îmi pare rău că am întins uh, un pic mai mult, uh, dar acum sunt gata să vă răspund la întrebări dacă există. Vă mulțumesc, doamna Valta Drop. Dau cuvântul raportorului, domnul Manga. Sau avuseseți oricum o întrebare adresată DigiLink privind costurile uh, explic- explicării voturilor, dacă am înțeles eu bine. Nu știu, doriți să reveniți cu întrebarea respectivă? Pýtal som sa na túto otázku, ale tá otázka... Da, am adresat deja această întrebare, însă este și o chestiune cu caracter politic până la urmă. Însă, am dorit să aflăm care sunt costurile actuale. Poate nu, am putea, nu vom putea primi un răspuns astăzi, poate nu știți acum care sunt costurile reale, Însă astăzi am discutat cu raportorii din umbră această chestiune despre posibilitatea eliminării treptate a explicării voturilor, care nu sunt atât de eficace. Acestea servesc mai mult prezentării eurodeputaților care iau cuvântul și am dorit să, să, o, să eliminăm treptat această procedură și ar fi util să știm dacă uh, puteți să ne spuneți care sunt costurile uh, legate de interpretare. Da, este o întrebare care uh, ar, ar putea fi adresată și DigiFins. Am, ar fi frumos dacă am primit un răspuns. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu vă putem da un cost exact la zi, dar o să încercăm un calcul, o să împărțim costurile, cum se întâmplă în mod normal în domeniu, ca să știm ce ține de explicația de voce, ține de alte procese, într-o ședință plenară și dat fiind că avem o serie de costuri unitare cunoscute, prezența deputaților, sala de reuniuni, colegii interpreți așa mai departe. Deci avem o metodologie pe care ne putem baza și putem ajunge la o cifră concretă. I guess we um, Președintele, cred că va trebui să acceptăm acest răspuns în acest moment. Mai există și alte întrebări pentru DG Link? Nu? Ținând seama de faptul că mai avem la dispoziție câteva minute, aș profita de această ocazie pentru a reveni la cealaltă întrebare a raportorului nostru. O, o întrebare cu caracter orizontal adresată tuturor, vizând cooperarea între diferite directorate generale. Poate am primit un răspuns din partea directorilor generali prezenți. And, and with the other institutions. Uh, cooperation with the other institutions as well. Și mm, un răspuns și în ceea ce privește cooperarea cu celelalte instituții europene. One. Dorește cineva să răspundă? Madame Linus. Doamna Linus. Domnule președinte, pe această chestiune a cooperării interinstituționale, Comisia dumneavoastră ține de mult timp să favorizeze, dorește să avem o astfel de cooperare interinstituțională, obiectivul fiind, evident, să folosim cel mai bine resursele cu costuri cât mai reduse, care să fie împărțite în Parlamentul Uniunii. Toate instituțiile sunt la rubrica 5 și în diferitele sectoare de activitate există o cooperare interinstituțională intensă care a fost lansată. Câteodată această cooperare este total structurată atunci când folosim servicii create pentru situația respectivă, de exemplu EPSO sau PMO pentru Comisie pentru Plata Pensiilor. Știm că funcționarii vin și din alte instituții, nu doar deputați, și apoi cooperare între serviciile administrative din diferite instituții, DigiSafe, DigiInlo și DigiITech. Toate acestea au comitete speciale de cooperare și această cooperare se axează pe realizarea de cereri de ofertă în comun. Câteodată obținem prețuri foarte bune pentru că suntem în comun și uh, Ah, există și riscul să devenim prea mari, prea mari și dificil de gestionat. Există totuși un prag ce nu trebuie depășit. Există un singur furnizor capabil să răspundă, de exemplu, unei cereri care să fie așa de mare ah, încât nu mai are concurență. Cooperarea interinstituțională este o chestiune prealabilă tuturor activităților <laughs> individuale și ce aș putea să fac, dacă e să fac o cerere, ar fi să sprijin dorința dumneavoastră de cooperare instituțională cu un al doilea corolar, care ar fi să evităm birocratizarea, ceea ce înseamnă refacturările, multiple cu care ne confruntăm pentru că banii sau creditele se regăsesc într-o instituție și nu în alta. Prin urmare, v-aș ruga să cooperăm foarte bine. Deocamdată însă această cooperare nu este cum ne-am dorit eu. Um. Vă mulțumesc. Domnule Manca, mai avem 3 minute și jumătate Uh, servicii de interpretare și dumneavoastră aveți niște aveți ocazia să uh, trageți concluzia concluziile acestei uh, acestei discuții pe care am avut-o astăzi. Vă aveți la dispoziție 3 minute. Aș dori să mulțumesc tuturor directorilor generali pentru activitatea lor, pentru prezentările pe care ni le-au ținut astăzi, toate foarte interesante. În raportul meu voi menționa și această cerere de a exista o cooperare interinstituțională cu ocazia Uh, biroului, am adresat aceeași întrebare și secretarului general, domnului Vele, care a admis că lucrurile pot fi îmbunătățite și um, v-ați referit uh, la reducerea birocrației cu ocazia fa- facturării. Poate este un lucru unde lucrurile se pot îmbunătăți și care va fi uh, menționat în raportul meu. Și mi-aduc aminte că în urmă cu 10 ani am putut să facem economii de milioane și milioane de euro în acest domeniu al cooperării interinstituționale. Însă îmbunătățirea este un proces uh, continuu pentru a înțelege care sunt punctele care pot fi îmbunătățite, este nevoie de sprijinul de cooperare a tuturor directoratelor generale. Și aș dori din nou să vă mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare cooperarea pe care o vom avea pe viitor. Sunt sigur că vom putea să îmbunătățim această cooperare. Cred că în ultimii ani au fost înregistrate progrese tocmai datorită ambiției și eforturilor depuse în sensul îmbunătățirii situației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Manca, spune domnul președinte. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor uh, directoratelor generale pentru prezența lor astăzi în Comisia pentru Bugete și pentru activitățile cotidiene de a ne ajuta pe noi în activitățile noastre. Mulțumesc! Următoarea reuniune a Comisiei pentru Bugete va avea loc în data de 7 martie, joi. Se încheie reuniunea comisiei noastre acum și continuăm cu reuniunea coordonatorilor în spatele ușilor închise.